kolejny punkt porządku obrad brzmi Următorul punct pe ordinea de zi este reînnoirea E vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral, reînnoirea planului de acțiune al Uniunii Europene privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării. Și vreau să dau cuvântul în primul rând autoarei acestei întrebări, doamnei Linda McAven. Cinci minute. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar Silianides, uh, stimați ai Consiliului, dragi colegi, suntem în tura de seară, tura târzie, dar totuși discutăm o chestiune foarte importantă. Știu că sunteți de acord cu mine. Am vrut să avem această dezbatere în această seară pentru că vrem să vedem, vedem un angajament uh, veritabil din partea Comisiei și Consiliului uh, față de uh, o schimbare uh, privind egalitatea de gen și capacitarea femeilor în contextul dezvoltării. Vrem uh, să fim luați în serios, uh, vrem ca această uh, inițiativă să fie luată în serios. Știm că e nevoie de schimbare pentru că evaluarea comisiei a programului trecut spune, citesc, rezultatele au fost fragmentate și documentate uh, foarte lacunar și E vorba mai degrabă de o acțiune a unor uh, indivizi angajați decât de un, uh, o organizare instituțională. Deci e nevoie de schimbare. Și mă tem că trebuie să încep cu o notă negativă. Rezoluția noastră cere Comisiei să vină cu un nou plan de acțiune pentru egalitatea de gen sub forma unei comunicări pentru a transmite un semnal politic puternic pentru că e nevoie, că e nevoie de o schimbare, un mesaj că dimensiunea de gen contează și că uh, capacitarea femeilor ar trebui să fie undeva mai sus pe agenda politicii de dezvoltare. Am solicitat uh, acest lucru pentru că am auzit zvonuri care, din păcate, s-au dovedit a fi adevărate, conform cărora Comisia dorea să publice noul plan de acțiune ca un document de lucru uh, al Comisiei, nu ca o comunicare, așa cum se intenționa inițial. Și, într-adevăr, la o zi după votul în Comisia noastră, Comisia a publicat un document de lucru privind privind dimensiunea de gen. Am vorbit cu mai multe persoane în comisie și am înțeles uh, argumentele lor. Nu vor să vadă comisia scoțând uh, pe bandă comunicări și ne-a spus că că facem prea multe nazuri. Dar dacă ne uităm la evaluarea programului trecut, eu cred că puteți să vă dați seama de ce e nevoie ca acest document să fie luat în serios. Pentru că evaluarea spune că stimulentele pentru a motiva funcționarii din comisie și din serviciul de acțiune externă de la Bruxelles sau din delegații de a lua în serios uh, egalitatea de gen, e bine, aceste stimulente lipseau. Nu existau. Dacă am avea o comunicare, atunci aceasta ar fi adoptată de întregul colegiu al comisarilor ceea ce ar transmite un semnal important către ambasadorii din delegațiile noastre că e vorba de o politică a Comisiei Europene, nu doar un document de lucru. Deci, cred că un plan de acțiune publicat ca un document de lucru nu este cea mai inteligentă mișcare pentru a începe uh, discuție cu privire la îmbunătățirea muncii. Dar Acum suntem aici și domnul comisar Timmermans, care ne-a asigurat că este feminist și că este angajat uh, față de noul cadru. Știu că domnule comisar Silianides și președinția Consiliului și Consiliul sunt foarte angajați în acest sens. Așadar, în ceea ce privește rezoluția noastră, noi dorim acum politici concrete, cuplate cu resurse financiare. Dorim ca egalitatea de gen să fie printre sarcinile principale ale delegațiilor trebuie să se pună mai mult uh, accent pe raportarea evaluării. Vrem să, fa- să fie parte din uh, dialogurile privind drepturile omului cu țările terțe. Vrem uh, uh, programe de educație cu privire la discriminare, la uh, plată egală pentru muncă egală. Vrem acțiuni cu privire la sănătatea maternală, accesul la uh, educație de sănătate și, de asemenea, la uh, servicii sanitare pentru um, sănătatea reproducerii. Și vreau să îmi spuneți care vor fi planurile, cum anume vă veți organiza acest plan de acțiune. Și vreau să văd acest uh, element în contextul mai amplu al um, obiectivelor de dezvoltare durabile care au fost semnate la New York acum două săptămâni. Pentru că obiectivul este um, de a, a capacita toate femeile și fetele, unul dintre obiectivele uh, semnate la New York. Uh, oamenii spun că e nevoie de o evoluție, e nevoie de date desagregate. Dacă nu se numără uh, femeile și fetele, dacă nu știm exact ce se întâmplă pe teren, dacă nu avem date concrete, nu vom putea schimba lucrurile. Și trebuie să știm, de asemenea, să sondăm terenul și să vedem dacă femeile simt vreo schimbare. Da, am făcut uh, un angajament, am spus că nu vrem să lăsăm pe nimeni în urmă și acum avem ocazia să arătăm că am vorbit serios uh, prin acest plan de acțiune. Mulțumesc, doamnă raportor. Și acum, din partea Consiliului European, domnule ministru Nicola Schmidt, vă rog. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, stimată doamnă McAvan, trebuie să vă fac o mărturisire. Și eu sunt un feminist, pentru că am avut ocazia să mă ocup într-o viață anterioară de cooperarea pentru dezvoltare și am uh, convingerea de atunci că dezvoltarea trece prin femei și trece prin educația femeilor și integrarea în viața economică a femeilor. Și cred că, într-adevăr, viitorul dezvoltării sunt femeile. Egalitatea între femei și bărbați este, de altfel, în inima valorilor europene, face parte integrantă din cadrul politic și juridic al Uniunii Europene. Uniunea și statele membre sunt uh, printre actorii principali în protecția și punerea în aplicare ale drepturilor femeii care pe care le apără și în relațiile externe. Anul 2015 este un an important pentru că marchează, pe de-o parte, adoptarea programului de dezvoltare pentru perioada după 2015, dar marchează și cea de-a 15 aniversare de la rezoluția 1325 a Națiunilor Unite cu privire la femei, pace și securitate, dar și a 21-a aniversare de la adoptarea declarației și programului de acțiune în acest domeniu. În acest context, Uniunea și statele membre continuă eforturile lor într-un uh, domeniu, într-un dosar care este prioritar acum. În cursul acestui cel de-al doilea semestru, președinția luxemburgheză continuă activitățile care s-au început deja în câțiva ani în Consiliu în ceea ce privește egalitatea de gen și uh, dezvoltarea și uh, având în vedere mm, uh, documentul adoptat anul trecut, putem spune că s-au făcut uh, progrese. Președinția va face tot posibilul pentru că astfel de subiecte să rămână în topul priorităților Uniunii și atât în politica sa internă cât și în politica externă. Iar în ceea ce privește activitatea Consiliului, noi lucrăm acum cu state membre și cu comisii din Serviciul de Acțiune Externă pentru a pune în aplicare noul plan de acțiune pentru egalitate între femei și bărbați, și pentru emanciparea femeilor. La scară mondială s-au făcut progrese semnificative în ceea ce privește egalitatea de gen, egalitatea între sexe și emanciparea femeilor și fetelor tinere. Accesul tinerelor fete la educația primară s-a îmbunătățit de asemenea în mod semnificativ în ultimii ani. Autonomizarea economică a femeilor progresează și ea. Un număr din ce mai mare al de femei au acces la îngrijiri de sănătate sau metode de contracepție modernă și mortalitatea, ma- infant, mortalitatea maternă a scăzut și ea uh, în mod considerabil. Trebuie să constatăm însă că nu se fac progrese la fel de repede cum ne-am fi dorit și că aceste progrese nu sunt întotdeauna omogene în funcție de regiunea în care sunt sau în funcție de țară sau chiar în cadrul unei aceleiași țări. În fiecare zi, peste tot în lume, se, a, se încalcă drepturile femeilor și ale fetelor tinere, se împiedică dreptul la educație, se face discriminare la angajare, salarii mai mici pentru aceeași muncă sau le, legi discriminatorii care vexează violența domestică și trafic de persoane, mutilare genitală și alte exemple care ne amintesc cât de important este ca Uniunea Europeană să nu își slăbească eforturile ci din contră să fie mai uh, hotărâtă în acest domeniu. Ne dorim ca planul de acțiune care a fost prezentat de curând de către Comisie să constituie un uh, instrument eficient pentru promovarea drepturilor fetelor tinere și al femeilor și să permită o îmbunătățire semnificativă a situației fetelor și uh, femeilor uh, care sunt încă victimele discriminării. Noi suntem așadar bucuroși să auzim că rapoartele despre punerea în aplicare a acestui plan de acțiune sunt obligatorii și sunt prevăzute ca un exercițiu comun între statele membre. O altă abordare inovatoare, iar uh, Institutional Cultural Shift, care este prevăzut de asemenea în documente, cere delegaților Uniunii Europene atât în sediu cât și la fața locului să integreze uh, să facă integrarea de gen în într-o manieră automată și uh, transversală, orizontală în toate domeniile. În săptămânile care urmează vom continua să lucrăm la Consiliu pe acest dosar. Un uh, punct foarte important, gen și dezvoltare, va fi pe ordinea de zi a Consiliului uh, Afaceri Externe, la care vor participa și miniștrii de dezvoltare pe 26 octombrie. Acest Consiliu va adopta concluzii și noul plan de acțiune pentru egalitatea între femei și bărbați. Doamnelor și domnilor deputați, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să rămână pionier în uh, lupta împotriva discriminării între femei și bărbați și pot să vă asigur că președinția luxemburgheză va face toate eforturile necesare în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru, și acum în numele Comisiei, domnul Cristos Tilianides. Luați, vă rog să luați cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, estimați colegi, distinși membri. Sunt aici în numele colegului meu, Neven Mimiță, Estimată Linda McEwen, sper să vină întâmpinarea preocupărilor dumneavoastră și să răspundă întrebările dumneavoastră cu aceste poziții din partea Comisiei. În ce privește întârzierea în realizarea egalității de gen, Uniunea Europeană vrea să dea acțiuni de mare impact și măsuri rapide sprijinite de o finanțare mai țintită, expertiză de gen și lider și politic puternic în toate politicile sale externe, inclusiv în cooperarea internațională în materie de dezvoltare. Confirmăm această intenție în procesul recent de adoptare al noilor obiective de dezvoltare durabilă. Este exact ce au făcut serviciile Comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă, subiectele la care s-au gândit când au propus noul cadru de acțiune legat de egalitatea de gen și de capacitarea femeilor prin relațiile externe ale Uniunii Europene în perioada 2016-2020. În ce privește fondul problemei, e într-adevăr ceva mai ambițios, uh, orientat pe rezultate în comparație cu actualul plan de acțiune legat de dezvoltare care va expira în curând. Această viziune care prezintă acoperirea geografică și tematică se va aplica în toate politicile Uniunii Europene în materie externă, inclusiv comerț și, după caz, asistența umanitară se va aplica în toate țările partener, inclusiv în situații fragile și de emergență, se va concentra pe zone de transformare în ce privește îngrijirea pentru femei, pentru a elimina toate formele de violență sau discriminare, pentru a le da acces egal la resurse naturale și economice, pentru a le capacita pe plan social și politic. Permiteți-mi să subliniez aspectul următor. Nivelul de ambiție și angajament al noului cadru nu a fost afectat de uh, formatul de document comun de lucru. Pentru personal, e un pas pozitiv care va asigura că serviciile comisiei și Serviciul European de Acțiune Externă vor lucra împreună cu eficacitate, cu coerență și în mod strategic pentru a veghea ca îndeplinirea acestor obiective legate de drepturile femeilor devin realitate tangibilă. Ne așteptăm ca statele membre ale Uniunii să sprijine noua abordare în curând prin concluzii pertinente ale Consiliului, făcându-le aplicabile pe scară largă într-un efort coordonat la nivel european. Aș vrea, desigur, să invit Parlamentul European să se alăture acestui efort colectiv pentru a putea să ne maximizăm impactul asupra rezultatelor pe teren. Am convingerea că schimbarea trebuie să înceapă de acasă. Modificarea culturii instituționale, inclusiv prin leadership dedicat în toate instituțiile europene și în statele membre, e cheia asigurării unei mai mari eficacități în uh, ce privește rezultate echilibrate în materie de gen, vă să fiți convinși că resurse financiare și umane adecvate și expertiză de gen pentru implementarea unui cadru vor fi uh, puse la dispoziție. De exemplu, sprijin concret va fi dat personalului nostru din delegațiile Uniunii Europene uh, prin helpdesk-uri și formare țintită. Angajamentul Comisiei Europene uh, poate fi și cuantificat. Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare a alocat deja aproximativ 100 de milioane de euro pentru măsuri care se concentrează pe egalitatea de gen. Mult mai mulți bani se vor cheltui prin programe care se ocupă de alte sectoare și priorități, cum ar fi agricultura, energia, justiția, migrația dar în mod coerent, ținând cont de perspectiva legată de femei, grija pentru femei. O structură importantă de monitorizare este pe cale de a fi pusă pe picioare pentru că actorii de la toate nivelurile să fie a, răspunzători pentru rezultatele atinse. În concluzie, permiteți-mi să reiterez angajamentul nostru de plin pentru implementarea eficace a acestei și un nou cadru legat de gen și pentru a face schimbările necesare și ca acestea să aibă loc. Sperăm să ne bucurăm de sprijinul Parlamentului European. Eu personal sunt convins că Parlamentul va sprijini această inițiativă a Comisiei pe această linie. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Acum reprezentanții grupurilor politice. Primul, din partea PPE, domnul Stier. Un minut și jumătate. Hvala predsjedniče. Evo, u prvom redu želio bih čestitati... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc și să-i felicit, să felicit pe doamna raportor, Linda McGavin, și aș vrea să salut această rezoluție pentru un nou plan de acțiune al Uniunii în forma în care am adoptat-o în uh, DV, în Comisia DV. Câteva idei de ce este atât de importantă și de ce merită cu adevărat să avem o comunicare din partea Comisiei Europene. În fiecare an, 14 milioane de fete sunt uh, măritate forțat și 20 de milioane nu merg la școală. Foarte multe țări au în continuare legi discriminatorii și practici discriminatorii care nu permit uh, femeilor accesul la resurse, la locuri de muncă și la viața politică și economică. În multe femei, se, în multe țări se fac avorturi de copii numai pentru că sunt femei, ceea ce arată mentalitatea față de acest sex. Este însă păcat pentru că merită să investim în acest gen, pentru că 90% uh, din venitul femeilor este investit, de exemplu, în familie, față de 30% uh, cât investesc bărbații. Dacă numai 10% dintre femei ar merge la școală în plus, ar crește foarte mult PIB-ul. E vorba aici deci de dezvoltare durabilă și merită ca rolul femeilor să fie întărit, să fie sporit. Iată de ce în ultimul an, în rezoluția noastră, am subliniat foarte clar că femeile nu numai că trebuie să fie pe, uh, să aibă un rol legal, ci trebuie să aibă și un rol central în acest plan de dezvoltare. Mulțumesc! În numele și de acum are cuvântul domnul Frunzulică. Trei minute, vă rog. Prezent, prezident. Uh, <clears throat> Prezent, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, considerând importanța de a da un rol important femeilor, nu numai în ca drept uh, fundamental, ci și ca o precondiție pentru obiectivele post-2015 de dezvoltare, cred că o revizuire la jumătatea perioadei din 2017 a instrumentelor de cooperare va fi o oportunitate foarte bună pentru a vedea cum funcționează uh, aceste instrumente de dezvoltare și cum sunt plasate așadar femeile în această nouă structură. Două din obiectivele mileniului care se referă la drepturile femei, de exemplu la promovarea egalității de gen și la o mai bună, uh, o dare de mai multe putere femeilor, uh, sunt din păcate însă dar încă neatinse în mare parte. Progresul către o mai uh, bună dezvoltare a puterii femeilor uh, în multe țări, uh, din păcate, are aceeași bilanț și între 2010-2015 analiza arată că este nevoie de o schimbare în acțiunea Uniunii Europene în egalitatea de gen și în uh, capacitatea femeilor de a acționa și în capacitarea femeilor și trebuie ca și Comisia să-și îmbunătățească uh, Uh, rolul în acest domeniu. De aceea susțin să se ia măsuri care să îmbunătățească leadership și participarea femeilor și drepturile uh, organizațiilor care se ocupă de drepturile femeii, atât în sfera publică cât și în sfera privată. Combaterea violenței împotriva femeilor, combaterea diferenței salariale și asigurarea faptului ca femeile să poată să ajunge la aceeași poziție ca și bărbații în lumea ocupațională va fi prioritatea noastră în viitorul apropiat. Trebuie să facem eforturi suplimentare pentru a preveni discriminarea împotriva femeilor, pe uh, motive de uh, maternitate sau căsătorie și trebuie să li se dea dreptul să fie educate și să fie libere de orice formă de opresiune. Noul plan de acțiune trebuie să se concentreze pe toate aspectele politicii externe, dezvoltare, cooperare, ajutor umanitar, uh, comerț, drepturile omului și afaceri externe, migrație și azil, care să meargă toate în armonie cu principiile de, pentru dezvoltare și trebuie să se aplice de asemenea și uh, la uh, vecinătățile în dezvoltare și în țările similare. Este foarte important să colaborăm și cu guvernele țărilor terțe și cu toți uh, actorii implicați în regiuni în care, de exemplu, se folosește violul ca armă de război și opresiunea pentru a Uh, putea, se putea impune. Trebuie să încercăm să, să, face, să punem capăt acestor practici, să-i ducem pe făptași în fața justiției și să conlucrăm cu comunitățile și supraviețuitorii pentru ca să-i ajutăm să treacă peste aceste orori. Numai atunci când aceste idei vor deveni parte a valorilor sociale și ale culturii noastre, atunci vom fi aproape de a avea o societate mai puternică, mai egală și mai sigură pentru toți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mulțumesc. Acum uh, este timpul pentru reprezentantul ECR, domnul Scripcek. Je hvalihodné, že Európska únia rozvojovou pomocou napomáha riešiť. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte bine că Uniunea Europeană ajută țările din restul lumii, însă uh, în uh, contextul asistenței pentru dezvoltare, impunem acestor țări o ideologie a genului și o uh, cultură greșită. Este important să-l ascultăm pe Papa Francis, care a spus uh, recent că populația țărilor celor mai sărace din lumea a treia trebuie să își, uh, trebuie să se preocupe de um, nevoile de bază, de uh, adăpost, de hrană. Trebuie să respectăm uh, tradițiile și cultura din aceste țări. Nu putem să ne impunem ideologia în aceste țări și modelele și anomaliile și stilurile noastre de viață. Iar instituțiile internaționale, printre care și Parlamentul European, trebuie să încerce să promoveze uh, o dezvoltare umană pentru toată lumea, care să integreze toate culturile diferite. Acesta trebuie să fie light motivul pentru instituția noastră care protejează drepturile omului. Mulțumesc, spune președintele, acum în numele grupului ALDE, doamna Besera Basterecea, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna McEvan, Vă mulțumesc și vă felicit. Planul de acțiune al Uniunii Europene în ce privește egalitatea de gen și emanciparea femeilor, obiectivul numărul 5, femeile reprezintă poate peste jumătate din populația globului. Sunt mai afectate de probleme de sănătate, sărăcie, lipsă de asistență medicală. Trebuie să se poată bucura de toate drepturile fundamentale pentru a se vorbi de egalitate, prosperitate durabilă. Este obiectivul care a fost adoptat de către țările semnatare și e important ca acest plan de acțiune să fie actualizat. Trebuie să fie pus în aplicare pe scară europeană, trebuie să se atingă obiectivele stabilite cu două săptămâni în urmă, să se elimine orice violență împotriva femeilor și fetelor tinere. E unul dintre aspectele cheie. În prezent, una din trei femei din lume și e valabil și în Europa, suferă de violențe sexuale sau de altă natură, ceea ce are efecte pe întreaga viață. Încurajez așadar Comisia să semneze, să ratifice Convenția de la Istanbul, dar și mai important pentru mine e educația pentru a se ajunge la egalitatea între sexe și pentru emanciparea femeii să trece prin educație e fundamental pentru că astfel femeile și fetele tinere sunt în centrul dezvoltării durabile pe plan global. Deci e nevoie de un fond mondial pentru educație cu o agenda globală pentru educație pentru a se atinge obiectivul 4, educația inclusivă de calitate, pentru a permite învățarea pe întreaga durată a vieții pentru toți. Educația secundară pentru femei trebuie garantată în întreaga lume. Iată ceea ce va permite femeilor să devină un factor de transformare pozitivă. Mulțumesc! Mulțumim, spune președintele, și acum numele GUE NGL, doamna Lola Sanchez, ca de un minut și jumătate. Aveți cuvântul. Gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Egalitatea este un drept al omului și un drept fundamental, dar femeile în continuare câștigă cu 30% mai puțin decât bărbații și au numai jumătate din perspectivele bărbaților de a găsi un loc de muncă. De multe ori acestea sunt uh, bătute sau uh, abuzate uh, sexual, chiar și bătute de violență domestică de către soți nu se aplică, de fapt, uh, egalitatea de gen și nu există o voință politică adevărată pentru a combate acest lucru. Iar raportul care va fi adoptat mâine cere un plan de acțiune ambițios și noi suntem pentru așa ceva și trebuie să îmbunătățim uh, poziția femeilor în țările în curs de dezvoltare mai ales. Toate piedicile între femei și bărbați trebuie să fie înlăturate și este greșită și feminizarea sărăciei. Trebuie să combatem acest fenomen și trebuie să facem ceva pentru ca femeile să nu fie întotdeauna cele care suferă cel mai mult și care au cele mai multe daune. Avem dreptul să au dreptul, de exemplu, la un proces, la un procedeu uh, legal de avort și, de asemenea, multe alte drepturi trebuie să le fie garantate. Comisia susține acest lucru și, din păcate, noi, în continuare, femeile rămânem pe locul 2 ca cetățeni. Mulțumesc! În numele verzilor are acum cuvântul domnul Sebastia. Un minut. Bună nit! Mulțumesc, señor Eh, domnule președinte. Îmi pare rău că văd uh, sala atât de goală și am văzut acest lucru și uh, cu alte ocazii. Când vorbim despre egalitatea de gen, întotdeauna este ultimul punct pe ordinea de zi și e, sala e goală și tristă și e păcat pentru că dezbaterea este una cheie. Um, trebuie, într-adevăr, să abolim discriminarea de care suferă femeile în întreaga lume. Nu e vorba doar de vorbe goale. Trebuie să ne asigurăm că egalitatea de gen este inclusă în toate politicile noastre de cooperare și în celelalte domenii de politică. Trebuie să subliniem faptul că acest text nu este în continuare o comunicare oficială a Comisiei. De asemenea, nu include angajamente cheie pentru implementarea și pentru asigurarea obiectivelor de egalitate de gen. Fără acestea, cuvintele frumoase nu vor fi puse în, transpuse în practică. Deci mai sunt multe de făcut. Cu toate acestea, salutăm dispozițiile din text, dar vrem să vedem mai multe angajamente, o alocare bugetară și măsuri de punere în aplicare. Angajamentul trebuie să fie unul față de toate domeniile de politică. Mulțumesc, președintele, mulțumesc. Acum în, grup, în numele grupului ENF, Doamna deputat, într-o Troșcinski are două minute și jumătate. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Iată un nou raport uh, legislativ. Prin propunerea rezoluție, Parlamentul încă o dată uh, arată lupta pentru femei. Uh, în acest raport se denunță în special violilor sublinind lacunele din planul 2010-2015, uh, în special în domenii prioritare, cum ar fi garantarea integrității fizice și psihologice a femeilor și tinerelor în țările în curs de dezvoltare. Dar uitați esențialul. Ar fi bine să se numească țările și regiunile din lume care sunt majoritatea teatrul acestor violențe împotriva femeilor. Cui vreți să adreseze Comisia mesajul? Poate lipsește curajul. Esența este că aceste violențe sunt în uh, societățile dominate de fundamentalismul islamic care se răsănește peste tot și chiar în Europa. O să vă citesc ce a spus imamul de la moschea din Brest <clears throat> la salonul femei musulmane la Pontoază în Franța, uh, relatat în mai multe zile, între ghilimele. Dacă femeia iese fără valul islamic, să nu se mire dacă bărbații abuzează de ea mai clar de atât nu se poate. Dorința utopică de egalitate între bărbați și femei este la lumină distanță de ce trăiesc femeile în țările în care sterilizările forțate, căsătorile forțate, vânzarea femeilor la piața de sclavi au devenit aspecte din viața cotidiană. Nu putem să nu menționăm organizații teroriste, Boko Haram sau statul islamic, care amenință existența unor state legitime, organizații teroriste a căror putere este ține de responsabilitatea politicilor externe ale Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii, a monarhiilor din Golf, care se opun activ valorilor pe care le apărați dumneavoastră în acest raport. Revin de la Sankt Petersburg, unde s-a ținut Forumul Feminin Eurasia. Sute de femei din diverse țări, uh, reprezentante ale puterii executive, ONG-uri, întreprinderi, universități, au venit ca să da mărturii din viața de zi cu zi pe plan profesional, politic și personal sau fizic. Femeile din aceste țări <clears throat> au uh, depus mărturie legate de torturi fizice, uh, tăiere organelor genitale ca să nu mai poată nască niciodată. Ce își doresc ele este să fie ajutate în țările lor pentru a ajuta guvernele să combată terorismul. Spuneam la început uh, că e vorba de elemente legislative, cere și lucruri concrete pentru a consilia drepturile minorităților sexuale, cum ar fi LGBT. Chiar credeți că aceste țări în curs de dezvoltare au nevoie de așa ceva și până unde veți merge cu fantasmele dumneavoastră imperialiste? Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Acum, doamna Julie Gerling, un minut și jumătate. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin uh, acțiunea de capacitare a femeilor în contextul dezvoltării și sunt pentru egalitatea de gen. Aș vrea să susțin uh, cauza raportului doamnei uh, McEwen și în cadrul administrației comisiei. Este foarte important dacă dorim să acționăm să se întâmple așa ceva. Conservatorii sunt convinși că trebuie ca dezvoltarea să fie foarte importantă și că uh, Investiția în femei are un impact pe creștere, pe reducerea sărăciei și pe atingerea mm, obiectivelor mileniului. Se, uh, salutăm așadar uh, această re, înnoire a planului de acțiune, dar totuși există anumite aspecte, nu trebuie să fie pus prea mult accentul pe metodologie și informații, ci mai degrabă eforturile trebuie făcute și banii trebuie cheltuiți pe acțiuni concrete cred uh, în principiul de eficiență a ajutorului, uh, bazându-ne pe o abordare bazată pe rezultat și susțin abordarea guvernului Marii Britanii, care a uh, identificat deja nevoia de a îmbunătăți impactul abordărilor de gen și acesta este cel mai important aspect. Mulțumesc! Acum, doamna Catherine Berder, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, Linda McAven, pentru munca ta. Întotdeauna am văzut egalitatea europeană incluzând egalitatea de gen și de aceea acesta este un element central în strategiile noastre în țările în curs de dezvoltare, mai ales în acest an în care tocmai s-au adoptat obiectivele de dezvoltare uh, durabilă. Trebuie să punem capăt uh, violenței împotriva femeilor. Știm care este violența sexuală împotriva femeilor în zone de conflict, în Nigeria, Boko Haram, în uh, Republica Democrată Congo, violul ca armă, în uh, tabele de refugiați din Siria, femeile fug de război și e într-adevăr trist că multe sarcini rezultă numai acestor violențe dreptul internațional și dreptul, uh, drepturile omului justifică uneori un avort, sigur, decât perpetuarea consecințelor tratamentelor inumane. De asemenea, uh, abilitatea de a avea acces la susținere, la ajutor, la servicii medicale, includă și serviciile de sănătate a reproducerii. E vorba de libertatea și de creșterea puterii femeilor. Trebuie să um, creștem accesul liber al femeilor la drepturi de reproducere și, dacă e necesar, la avorturi uh, în condiții de siguranță și avorturi legale. Acest lucru este foarte important, mai ales pentru femeile în zone de conflict și cele care se refugiază din calea violențelor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum în numele UNG, Eleonora Forența, un minut. Prego! domnule președinte. În virtutea tratatelor și a strategiilor pe care Uniunea Europeană le-a semnat și în uh, virtutea obiectivelor pentru dezvoltarea sustenabilă după 2015 pe care ONU le-a publicat de curând, cred că este absolut necesar ca acest Parlament uh, să folosească toate resursele pe care le are pentru a putea atinge mai bine al doilea obiectiv, atât la nivelul Uniunii cât și la nivelul statelor membre. O dezvoltare sustenabilă este cea care crește accesul la educație, la servicii și la sănătate pentru fete. Este sustenabil de asemenea o dezvoltare care să creeze condițiile pentru ca femeile să poată să-și aleagă un loc de muncă care să fie uh, remunerat la fel ca și uh, cel al colegilor lor bărbați. Datorită Institutului European pentru Egalitate de Gen avem un indicator de egalitate de gen și avem mai multe date care trebuie să fie de fapt și o dovadă a unor segregații care se întâmplă și trebuie să acționăm de aceea foarte repede. Eu zic chiar să plecăm de la aceste date și sper ca toate statele membre, mai ales statele din Europa de Sud, se elaborează un uh, indicator de egalitate de gen, astfel încât uh, situația să poată să fie gestionată și monitorizată la nivel regional în mod eficient. Obiectivele de dezvoltare sustenabilă trebuie să conțină și, conțină și parteneriate globale și parteneriate între țări în cursul de dezvoltare și țări dezvoltate. Toate acestea sunt lucruri care ne privesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum trecem la Catch the Eye. Avem doi vorbitori. Mai întâi, domnul Sarao Santos. Mulțumesc, domnule președinte protocolul dintre 2010-2015 ne-a permis să elaborăm noi politici în domeniul uh, politicilor pentru dezvoltare, dar există diverse instrumente care trebuie utilizate mai intens. Sunt și alte politici care trebuie adaptate sau la care să renunțăm pentru alte alternative. Pentru perioada 2015-2020 nevoie de abordare ambițioasă. Promovarea acestei culturi în instituții, reunirea obiectivelor economice și sociale, consolidarea rolului nostru în lume, apărarea egalității de gen, trebuie să fie o componentă fundamentală a noului plan. Extinderea obiectivelor acestei politici la comerț uh, e cheia. Comerțul echitabil poate să promoveze schimbarea în cultură, dezvoltarea unor relații mai bune în acest domeniu. Mulțumesc. Uh, obrigado. Mulțumim, spune domnul președinte. Acum, uh, domnule Toris. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie într-adevăr să combatem discriminarea de gen, mai ales la locul de muncă. Și în același timp trebuie să milităm pentru capacitarea femeilor din alte țări. În aceste vremuri de criză financiară globală, este cu atât mai importantă poziția femeilor și aici și în întreaga lume. Femeile se găsesc într-o situație mai dificilă, mai ales când e vorba de recrutare, de integrarea pe piața muncii. În Grecia, sub memorandumul pe care îl avem uh, de când cu criza, um, femeile au suferit uh, în urma impactului memorandumului. Femeile au fost uh, negativ în mod disproporționat de măsurile de austeritate impuse prin memorandum. Avem nevoie de o mai mare transparență, mai ales în, în sistemul pensiilor tratamentul pensiilor uh, pentru femei și bărbați trebuie să fie uh, echitabil și, de asemenea, e nevoie de o mai mare protecție a femeilor uh, în domeniul maternal. Mulțumesc, spune președintele, și acum a venit momentul ca oaspetele noastre din partea Comisiei Europene, domnul uh, Silianide, să ia cuvântul. Vă rog, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit din nou doamnă McHeaven, pentru că ați lucrat cu atâta angajament și uh, aceasta pe o temă atât de dificilă și plină de provocări. Permiteți-mi, uh, vă rog, să vă spun că această dezbatere, uh, la acest moment foarte dificil, uh, arate cât de apropiate sunt pozițiile noastre și ambițiile noastre atunci când e vorba de îmbunătățirea vieții fetelor și femeilor în țările partenere. Sper că majoritatea îngrijorărilor dumneavoastră să se fi să fi fost menționate în noul cadru pentru acțiune și sper să putem continua și dialogul și în implementarea acestuia. Aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru angajamentul uh, tuturor uh, în domeniul acesta al legalității de gen, mai ales anul acesta în care sărbătorim a 20-a aniversare a uh, platformei de la Beijing și uh, rezoluția uh, 15 uh, -a, uh, aniversarea rezoluției pentru pace, securitate și uh, egalitate. De asemenea, cea de-a 30-a agenda pentru dezvoltare durabilă trebuie să nu mai lase pe nimeni în urmă, femeile și fetele de asemenea nu trebuie să sufere această soartă. Agenda 2030 este o agendă foarte ambițioasă, cu obiective foarte ambițioase și care reafirmă egalitatea de gen și capacitarea femeilor, care este o cheie pentru a de, avea o dezvoltare durabilă. Precum a transmis Uniunea Europeană foarte clar și acum două săptămâni la New York, vom trăi într-o lume în care drepturile femeii trebuie să fie respectate de către toată lumea și în care toată lumea trebuie să fie gata să își uh, dezvolte potențialul să contribuie la o societate mai uh, justă pentru toată lumea. Comisia, Serviciul de European de Acțiune Externă sunt uh, ambii foarte hotărâți să transforme această ambiție în realitate printr-o implementare eficientă a unui nou cadru de gen în parteneriat cu toate instituțiile Uniunii Europene, statele membre, țări partenere, societate civilă și organizații internaționale, dar și uh, întreprinzători și alți actori interesați. Și în calitate de comisie, noi contăm, bineînțeles, pe acest Parlament care să fie partenerul nostru cheie. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Evharisto. Thank you much indeed, Mr. Commissioner. Dziękuję bardzo, panie komisarz. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dezbaterea se încheie aici. Am primit